Buenas tardes eh, a todas y todos. Mm, simplemente. ziua, domnilor și domnilor. Aș dori să spun de la bun început că această reuniune este, reuniune este transmisă pe internet, astfel încât oamenii ne pot urmări online. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și foarte pe scurt, aș dori să spun că este o adevărată plăcere pentru mine că pot prezida acest seminar. Colegul nostru, Cătălin Sorin Ivan, a insistat să organizăm această ședință pe un subiect pe care trebuie să-l discutăm, care are o legătură cu statele terțe. Chiar dacă nu fa- acest subiect nu face parte de competențele um, cele mai strânse ale Comisiei noastre de control uh, bugetar, trebuie să vedem care este atitudinea statelor terțe, dacă sunt, ne sprijină sau ne îngreunează activitatea, dacă rețin fonduri care au fost uh, obțin, obținute în mod uh, fraudulos, uh, indiferent că este vorba de fraude comisă de resortisanța Uniunii Europene sau resortisanța unor state terțe. Știm că, de exemplu, în Tunisia, după evenimentele uh, primăverii arabe, un motiv de îngrijorare a fost reprezentat de faptul că o mare parte a sumelor, a banilor deținuți de, uh, de dictatorul respectiv se afla în uh, bănci din Elveția și a fost foarte dificil ca banii, ca banii respectivi să fie recuperați, bani necesari pentru redresarea Tunisiei, de exemplu și la momentul respectiv ne-am întâlnit cu câțiva manageri din sectorul bancar elvețien care ne-au explicat uh, de ce au privit mm, plin de rezerve procesul în desfășurare, de ce și-au dorit ca sistemul să fie, să fie îmbunătățit astfel încât să există, să existe garanțiile juridice necesare care să permită băncilor să returneze fondurile respective. Cu toate acestea, s-a dat dovadă de bunăvoință și din momentul uh, respectiv am făcut uh, uriași pași înainte și considerăm că acest proces poate fi extins în uh, totalitatea sa. Trebuie să vedem care, sunt, uh, care este cadrul legislativ existent, cum putem colabora mai bine cu statele terțe pentru a îmbunătăți situația, cum putem să ne asigurăm că fondurile provenite de la bugetul Uniunii Europene sau în general, fondurile contribuabililor europeni nu sunt uh, deturnate în mod uh, fraudulos. Și dacă se întâmplă acest lucru, cum recuperăm uh, banii respectiv și cum îi uh, pedepsim pe cei uh, responsabili. Și acum o să-i dau cuvântul uh, domnului Cătălin Sorin Ivan pentru a ne prezenta părerea dumnealui. Suport. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Aș dori să mulțumesc tuturor invitațiilor de astăzi, pentru că este deosebit de important să primim informațiile necesare care să ne permită să ne coordonăm activitățile în perioada viitoare, aș dori să mulțumesc și colegilor prezenți. Este un subiect important, sunt sigur, pentru toată lumea și aș dori să vă ofer doar pe scurt câteva informații care să încadreze întreaga dezbatere. Discutăm despre bogăția care există în exterior, în conturile offshore. După cum puteți vedea pe această primă imagine discutăm de 7,6 eh, eh, de miliarde de, eu, de dolari în conturi offshore, însă ceea ce ne interesează pe noi, cei membrii Parlamentului Euro- European, este următorul diapozitiv, următoarea imagine, și anume faptul că Uniunea Europeană este cea mai înstărită, cea mai bogată regiune din lume, și cea, cea mai importantă parte a bogăției care există în, în uh, contur offshore aparține europenilor. După cum puteți vedea, doar în Elveția este depozitată mai mult de jumătate din această bogăție, 1,3 trilioane, Germania, Italia, Franța, Italia, Regatul Unit, Spania și alte state, Statele Unite ale Americii sunt responsabile doar, între ghilimele, doar de 80 de miliarde de dolari depozitați în uh, Elveția. Care este impactul acestei situații asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene? Puteți vedea că cea mai mare cantitate de bani este depusă în aceste conturi tocmai pentru a evita plătirea taxelor. Se estimează că 80% din sumele acestea depuse în conturi asupra cărora nu avem acces și a căror proprietari, titulari noi cunoaștem, um, nu plătesc taxe și, de asemenea, banii respectivi nu dorm, nu sunt uh, depuși acolo pentru a nu face nimic cu ei, ci sunt reinvestiți, creează și mai multă bunăstare și mai multă bogăție. Nu știm câtă bogăție, pentru cine este creat acestea și prin evitarea platelor, uh, plății impozitelor pierdem 70 de miliarde în fiecare an. Uniunea Europeană este cea mai bogată regiune din lume pentru că 2,8 trilioane din cele 7,6 trilioane sunt bani uh, europeni. După cum am spus, mai mult din jumătatea banilor depuși în băncile elvețiene sunt bani europeni. De asemenea, economia gri, economia neagră din uh, Uniunea Europeană se estimează uh, ajunge la valoarea de 2 trilioane de euro. Evaziunea fiscală se estimează avea o valoare în jur de un trilion de euro. Toate aceste cifre le-am luat dintr-un uh, studiu elaborat de Serviciul uh, Științific al Parlamentului European. În Spania se estimează că 25% din produsul intern brut nu este taxat și în plus o altă estimare, 20 uh, de miliarde de euro sunt deținuți de cetățeni eleni în uh, conturi uh, bancare secrete din Elveția. Aș dori să vă ofer câteva informații, câteva cifre legate de obiectivele principale ale Uniunii Europene, pe care nu le putem atinge tocmai pentru că nu dispunem de fondurile respective. Pe plan european am avea nevoie de 130 de miliarde în fiecare an pentru a putea aloca 3% din PIB pentru activități de cercetare și dezvoltare. Am avea de asemenea nevoie de 90 de miliarde de euro în fiecare an pentru a ne moderniza um, facilitățile de producție, 36 de miliarde de euro pentru finanțarea capitalului de risc 10 miliarde de euro pentru programe univers- universitare, 65 de miliarde de euro ar fi suficientă pentru a garanta accesul la internet în, internet în bandă largă. Și toate aceste obiective nu pot fi realizate de Uniunea Europeană datorită lipsei resurselor financiare. Și aici vedeți o comparație între între FATCA, legislația din SUA și um, directiva privind depozitele bancare. Există și vești bune. Directiva privind impozitarea depozitelor bancare nu a funcționat prea bine pentru că Luxemburg și Austria erau au obținut niște condiții favorabile și nu au trebuit să respecte prevederile acestei directive. Acum există a, a patra directivă pentru combaterea spălării de bani, un act legislativ foarte bun și sperăm că activitățile de combatere a spălării banilor în Europa vor fi a, consolidate începând cu acest an. Și ultima imagine se referă la câteva puncte pe care consider că ar trebui să le discutăm în următoarea perioadă. Se pune întrebarea dacă avem nevoie de noi standarde sau ar trebui să ne concentrăm pe punerea în aplicare a standardelor existente. Cred că avem nevoie de un sistem uh, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor privind schimbul automat de informații, pentru că este deosebit de important uh, modul în care sunt tratate informațiile, datele financiare, ținând seama de caracterul lor delicat. Este important, de asemenea, faptul că în acest moment Uniunea Europeană negociază în numele celor 27 de state membre. Pentru că știți că până acum fiecare stat negocia în nume propriu cu fiecare paradis fiscal, jurisdicția unde există un paradis fiscal, acum există o abordare comună. Uniunea Europeană poartă aceste discuții în numele statelor membre, ceea ce ne consolidează poziția și ne permite să obținem termeni mult mai buni la finalul acestor negocieri. Desigur, trebuie să discutăm dacă avem nevoie sau nu avem nevoie de o unitate europeană de, care să se ocupe de informații financiare sau să ne bazăm pe o rețea la care să participe autoritățile, autoritățile statelor membre care uh, sunt state membre care obțin uh, informații din, din intermediul propriilor uh, reprezentanți din jurisdicțiile uh, guvernate de secretul fiscal. Uh, și pentru acest lucru nu este nevoie de semnarea unui acord uh, specific cu statele respective. Desigur, un, registrul financiar european este important, însă la fel de relevantă este și calitatea informațiilor care se vor găsi în acest uh, registru și um, cine va avea acces la informațiile uh, respective. Am avea nevoie de asemenea de sancțiuni mai drastice pentru cei care evită plă- uh, să plătească taxele și cei care își, uh, pentru cei care își uh, ascund bogățiile în conturi offshore. De asemenea, instituțiile europene, Banca Europeană de Investiții, de exemplu, ar trebui să pună capăt cooperării cu companiile care desfășoară activități în jurisdicții offshore aceste companii nu ar trebui să mai uh, poată fi eligibile să primească, să participe la proiecte finanțate din fondurile structurale europene sau să mai primească credite din partea Băncii Europene de Investiții. Aceasta a fost prezentarea mea, este doar un punct de plecare și aștept cu nerăbdare acum intervențiile uh, invitațiilor. Vă mulțumesc. Ahora pues le damos... Vă mulțumesc foarte mult. Și acum da cuvântul domnului Șunca, șef de unitate la Comisia Europeană. Cred că ați fost numit, vi s-a cerut să participați la această reuniune în ultimul moment, însă cred că nu veți avea niciun fel de problemă. Vă mulțumesc. I'm from Justice and Consumers. Mulțumesc foarte mult. Sunt de la Justice. Uh, care e uh, un directorat generat, uh, general diferit de direcția privind protecția consumatorilor. Eu mă ocup și de dreptul penal și unul dintre subiectele de care ne-am ocupat de ceva ani buni încoace îl reprezintă înființarea Biroului European de Procuratură și combaterea fraudei la nivel european. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, pentru că, într-adevăr, este un subiect extrem de important. Iar, uh, din punctul de vedere al Comisiei, obiectivele uh, noastre coincid cu cele ale Parlamentului și suntem de acord și cu intenția care a stat la originea uh, organizarea acestui seminar din această după masă, respectiv să încercăm să vedem cum putem să recuperăm bani și fonduri din jurisdicții care se află în afara Uniunii Europene. care s-ar putea să facă sau nu obiectul unor acorduri pe care le avem uh, cu țări terțe. Însă, în următoarele minute aș dori să vă explic uh, și să vă spun ce am făcut pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene până acum, ce intenționăm să facem în următorii ani și după aceea și să vă uh, prezint puțin uh, negocierile Uh, legate de, directiv, de, de directivă, deci directiva uh, PIF uh, privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, e din limba franceză, și uh, Oficiul European pentru un Procuror. Articolul 345 din tratat stipulează că instituțiile europene și statele membre europene printre instituții, uh, numărându-se uh, Consiliul, Parlamentul și uh, Comisia, să protejeze bugetul Uniunii Europene. O a doua obligație e ca această protecție să fie eficientă și să fie echivalentă, aceeași pentru toată lumea. Deci atât Uniunea cât și statele membre trebuie să protejeze în mod eficient și în mod echivalent în bugetul european. Este o obligație care decurge din legislația primară, din tratat și Curtea de Justiție a confirmat această prevedere de-a lungul anilor. Pentru a respecta această obligație, de-a lungul timpului am avem o convenție din 1995, așa numita convenție PIF, care a fost ratificată de către toate statele membre și care este încă în vigoare și obligă statele membre să uh, pedepsească uh, frauda la bugetul european, ca și activitățile conexe, precum uh, corupția și spălarea de bani, inclusiv, uh, care uh, vizează banii fondurile europene. Deci, putem porni de la prezumția că toate statele membre au pedepsit uh, astfel de acțiuni și că uh, combat în mod eficient și în mod echivalent infracțiunile din toate statele membre. Dar, câteodată, realitatea e foarte departe de obiectivele politice și în uh, rapoartele publicate de către OLAF, instituția europeană care se ocupă uh, de anchete administrative, Deci uh, are uh, capacități de anchetă administrativă și nu penală, deci Olaful uh, desfășoară anchete anual și transmit uh, recomandări statelor membre în legătură cu, deci fac recomandări. Iar Anchetele uh, penale uh, pot uh, face obiectul recomandărilor anual și rezultatele vă pot spune că sunt o dezamăgire. Deci în 2013 Comisia a propus un pachet legislativ care uh, propune o reformă a Convenției din 1995 care ar trebui să fie înlocuită de o nouă directivă în ce privește uh, infracțiunile PIF. Încă o dată este vorba de fraudă, corupție și spălare de bani, însă de această dată se propun uh, sancțiuni armonizate și prevederi speciale în ce privește uh, jurisdicțiile, chestiunile de jurisdicții și de, uh, limitări. Așteptăm uh, uh, încă această directivă. Ea încă uh, face obiectul schimburilor între Parlament și Consiliu și există încă un obstacol, respectiv TVA-ul, uh, includerea TVA-ului între institutele financiare europene. Și este o chestiune foarte importantă pentru că TVA-ul este o sursă importantă de venituri atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană încasează cam 15 miliarde de euro pe an din TVA. E o contribuție infimă uh, față de contribuțiile statele membre. 99 din resursele din statele membre, deci din TVA, rămân la trezoreriile naționale, dar între 0,3 și 0,5% uh, din bani sunt transferați la bugetul european. Și Curtea de Justiție, în repetate rânduri, inclusiv uh, anul uh, trecut, Curtea de Justiție a confirmat că TVA-ul este o resursă europeană și deci că ar trebui să, fie, să facă obiectul Convenției PIF și al directivei PIF pe viitor. Uh, un al doilea element din acest uh, pachet a fost înființarea uh, Procuraturii Generale Europene și vă dați seama cât de vast este conceptul. Deci o procuratură europeană care ar putea avea competențe de anchetare, de urmărire și ar putea chiar să dea în judecată Uh, infractorii cei care s-au fost identificați în virtutea directivei PIF. Uh, negocierile încă continuă, o să revin uh, la ele, pentru că la Consiliu și chiar vineri se va discuta, e să se hotărească cum acest oficiu ar putea să acționeze și în afara Uniunii Europene. Un al treilea element din pachet îl reprezintă reforma Eurojust. Eurojustul este o instituție europeană, sediul este la Haga, acolo este și sediul Europol și este vorba de o instituție cu competențe de coordonare și de cooperare. Ea uh, înlesnește și prevede cooperarea judiciară între statele membre în cazul infracțiunilor transfrontaliere, dar nu are competențe de anchetă și de investigare, dar poate în, uh, la nivel transfrontalier, de exemplu, dacă două țări uh, studiază, investigează acelea, aceeași infracțiune, o pot face sub egida Eurojust. Din punctul meu de vedere, Uh, principalul uh, obiectiv uh, îl reprezintă Procuratura Europeană. E un concept îndelungat, a fost propus în urmă cu 20 de ani de către universitari în corpus EURES, a făcut obiectul unei cărți verze la OLAF și acum se discută la Consiliu sub forma unui regulament, un regulament direct aplicabil. E un document foarte complex și delicat din punct de vedere politic pentru că va schimba în mod radical felul în care uh, tratăm uh, infracțiunile PIF și felul în care sunt uh, anchetate. Câteva elemente. Această procuratură, acest procuror va avea competențe uh, comune cu statele membre, nu va avea competențe exclusive. Unele cazuri vor face anchet, obiectul anchetei de către acest uh, procuror european, altele însă vor face obiectul uh, anchetei statele membre. Va fi o, un oficiu, deci o structură cu un birou uh, central și cu sucursale, deci procurori în uh, statele membre, care cu toții vor uh, acționa în interesul acestui procuror general uh, european, vor fi procurorii aceștia vor fi independenți de autoritățile naționale și vor acționa în baza mandatului uh, conferit de către acest procuror european. Regulamentul le va conferi uh, competențe, există cinci astfel de prerogative, dar sunt și prerogativele care revin în virtutea legislației naționale. De exemplu, vor putea emite uh, mandate de arestare europene. Vor putea face percheziții, de exemplu, sau uh, vor putea cere judecătorilor să uh, urmărească convorbirile telefonice, vor avea acces la documente, documentele firmelor, ale băncilor și așa mai departe. Deci uh, vor avea la dispoziție toate mijloacele pentru a desfășura anchete și vor putea obține probe, elemente de probă în cele 25 de statele membre care sperăm că vor face parte din acest proiect. Am spus 20, 25 pentru că presupunem că Regatul Unit, Danemarca și Irlanda nu vor face parte din acest proiect, având în vedere regimul special pe care îl au în conformitate cu tratatul. Dar uh, nutrim speranța că vom obține unanimitatea între cele 25 de state membre până la sfârșitul anului în ce privește acest oficiu al procurorului și pentru noi va fi o schimbare radicală, majoră a felului în care statele membre Um, abordează această chestiune a protecției intereselor financiare. Una dintre competențele acestui procuror va fi să uh, încerce să înghețe uh, activele în statele membre și să încerce să obțină confiscarea prin tribunal a acestor active atunci uh, când se constată că există cazuri de fraudă. Întrebarea e însă ce se întâmplă cu activele din afara acestor 25 de state membre. Pentru cele trei statele membre care nu vor participa la acest proiect, care totuși fac parte din Europeană, dar care nu sunt obligate să pună în aplicare acest regulament pe viitor, avem uh, achiul comunitar, avem deciziile cadru, avem directivele cu privire la confiscare, uh, uh, cu privire la înghețare, astfel încât uh, procurorul va putea obține înghețarea și până la urmă confiscarea activelor. Însă situația este foarte diferită atunci când e vorba de țări terțe care se află în afara Uniunii Europene și care nu au niciun fel de obligație de cooperare cu acest uh, oficiu al procurorului. Însă aceste state membre, într-o anumită măsură, uh, sunt obligate să respecte prevederile tratatelor pe care statele membre le au cu uh, aceste țări terțe. Mă refer la tratatele de la Consiliul Europei cu privire la asistența reciprocă sau la spălarea de bani, care au fost uh, revizuite uh, recent și de asemenea avem și tratatele ONU cu privire la corupție, criminalitate organizată și așa mai departe. Deci, uh, procurorul acesta ar putea să se bazeze pe relațiile în baza tratatelor între statele membre ale Uniunii Europene cu țările terțe. Singura obligație în conformitate cu acest regulament pentru aceste state membre este să recunoască oficiul uh, procurorului ca pe o autoritate competentă și să notifice celelalte, celelalte parte din tratat că Uh, procurorul este autoritate competentă și deci uh, să participe la această asistență uh, reciprocă, inclusiv în ceea ce privește înghețarea și confiscarea activelor. Deci, din punctul nostru de vedere, este foarte important ca acest procuror să fie recunoscut de către țările care au tratate încheiate cu statele membre. Și ca aceste țări să notifice Uh, procurorul uh, european ca pe o autoritate care poate să caute, caute probe, elemente de probă și poate să uh, înghețe sau să confiște activele. Avem astfel de acorduri cu Statele Unite, de exemplu. Avem un super tratat care a înlocuit sau suplimentat uh, tratatele bilaterale pe care SUA le are cu statele membre în parte și apoi, uh, apoi schimbul de informații cu privire la conturile bancare și uh, înghețarea, um, înghețarea activelor. Deci avem un astfel de acord cu SUA, dar avem un acord și cu Japonia, cu Norvegia, cu Islanda și, dacă nu mă înșel, și cu Elveția. Și poate chiar și cu Liechtensteinul. Uh, și de această dată procurorul uh, european ar trebui să fie uh, recunoscut ca autoritate competentă. Bineînțeles că Uniunea Europeană ar putea să mai încheie acorduri cu alte țări terțe în numele Procuraturii Europene. Există o prevedere tratată în legislație și sperăm ca dacă se dovedește că e necesar în practică să se poată, acorda, să se poată încheia astfel de tratate. Procuratura Uh, dacă nu există tratate, ar trebui să poată să coopereze prin, uh, pe căi uh, informale, în baza reciprocității, acordurilor de curtoazie sau să se bazeze pur și simplu pe competențele de procuratură de la nivel național care vor uh, acționa în numele uh, procurorului uh, european în statele membre. Deci, uh, articolul 59 din proiectul de regulament uh, conține foarte multe prevederi în acest sens. Ministrii de Justiție vor discuta um, acest regulament uh, chiar în această săptămână, vineri. Sperăm să beneficiem de un uh, sprijin uh, larg. Sperăm ca cel puțin părți din uh, text să fie validate și pe baza acestui text să obținem uh, un acord până la sfârșitul anului. înainte ca Consiliul să ceară și uh, avizul uh, Parlamentului European în calitate de colegiuitor. În conformitate cu articolul 86, Parlamentul European trebuie să uh, dea avizul conform și sperăm uh, să se întâmple acest lucru la începutul anului viitor. Pe scurt, deci, Procuratura Europeană ar trebui să Mm, schimbe în mod uh, radical acest subiect al protecției intereselor financiare, va aduce mai multă eficiență, sperăm. Uh, sperăm să avem uh, anchete mai eficiente, să aducă mai mulți bani din spălarea de bani și din um, confiscări, din condamnări la bugetul european din statele membre și, până la urmă, să putem recupera bani și din afara statelor membre prin canalele pe care le-am menționat. Mulțumesc! Bueno, pues muchísimas gracias. Mulțumim foarte mult. A fost o prezentare foarte clară. Bineînțeles că la comisia noastră ne-am dorit ca acest oficiu al procurorului european să fie înființat cât mai repede cu putință și sprijinim uh, demersurile dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Marcela Van Berkel, care este manager de la Secretariatul Europol. Vă rog. Um, I'm Marcela, I work in Europol. Mulțumesc, mă numesc Marcela și lucrez la Europol și înainte de a vă explica cum putem să recuperăm bani și bunuri în țări terțe, aș dori să spun câte ceva în legătură cu ce facem la Europol legat de recuperarea acestor bunuri. Biroul nostru există din 2004. E vorba de rețeaua Carin și suntem implicați și în pla platforma numiți, numită Arrow. Din 2015, Europolul sprijină um, statele membre cu acele dosare analitice. Noi sprijinim astfel uh, analiza cazurilor bazate exclusiv pe tot ce înseamnă recuperarea de fonduri. De asemenea, sprijinim anchetele ce privește înghețarea bunurilor în contextul primăverii arabe, dar și în ceea ce privește aplicarea de sancțiuni Ucrainei. Noi am sprijinit acest gen de anchete care s-au desfășurat în diverse state membre și o facem și în continuare. Dacă să vorbim despre recuperarea acestor uh, fonduri și birourile noastre respective în Europa, ele cu toate sunt uh, legate prin, într-un canal de schimb de informații sigur, care trece prin rețeaua noastră de la Europol. A existat o anchetă referitoare la aceste birouri și schimburile pe care le fac în cadrul Siena. S-a constatat care este eficiența lor și eficiența și schimb de informații și s-a văzut că această eficiență uh, a sporit de când sistemul Siena chiar a fost folosit din ce în ce mai mult pentru schimbul de informații. Același sondaj ne spune că au existat și probleme, deoarece cei care recuperează banii aș dori să aibă mai multe puteri și este foarte clar că e vorba de recuperarea acestor fonduri sau și bunuri, dar și de înghețarea unor conturi. Uh, sunt uh, activități uh, care necesită timp și resurse. De asemenea, magistrații care se ocupă de astfel de cazuri sunt din ce în ce mai conștientizați de problematica aceasta. A existat de asemenea un sondaj legat de statisticile din acest domeniu, acoperind anii 2015, de pildă, și s-a văzut ce se întâmplă cu confiscările uh, banilor proveniți din activități uh, infracționale pentru că 70% dintre aceștia, de fapt, uh, sunt reinvestiți pentru profituri financiare și vrem să știm câte dintre aceste bunuri au fost uh, confiscate, blocate. S-a dovedit că doar 1% din câștigurile acestea ilicite până la urmă sunt și confiscate. Deci în Uniunea Europeană și în afara ei trebuie să se facă eforturi uh, mult mai mari pentru a se recupera aceste bunuri. Dacă ne uităm la rețeaua CARIN, Camden Asset Recovery Informal Network, este deci o rețea informală cu scopul de a recupera aceste bunuri de, de recuperat, identificate în Uniunea Europeană. Este un instrument care țintește activitățile criminalității organizate, dar și banii care provin din alte cauz, ca, cazuri de fraudare în Uniunea Europeană. Ce face Karin, această rețea? Uh, și cu ce consecințe, cu ce beneficii, o să vă spun deci pe scurt ce înseamnă această rețea, cu ce se ocupă ea. Este o rețea informală. Vorbim cu toții limba engleză și suntem experți judiciari și uh, din domeniul uh, aplicării legii, cu experiență în domeniu și acum câțiva ani ne-am întâlnit pentru a forma această uh, rețea. Ne-am con- concentrat pe trasarea, înghețarea bunurilor, confiscarea bunurilor și așa mai departe. Acoperim 55 de jurisdicții, 9 organizații diferite și mai multe organizații regionale care regrupează împreună 71 de jurisdicții cuprinse în această rețea. Deci, lucrăm și cu entități de la ONU, dar și Interpol, Banca Mondială, Eurojust, OLAF, toată lumea Uh, așadar este implicată în această rețea și vedeți și pe hartă acoperirea. Uh, tocmai o mare parte a mapamondului uh, a fost acoperită de această rețea cu specialiști în diferitele jurisdicții. Avem și puncte albe pe hartă, dar înseamnă că acolo pur și simplu nu avem contactele care să ne permită aceste activități. Peste câteva luni în Caraibe va avea loc o conferință foarte importantă care să regrupeze în Caraibe specialiștii în acest domeniu și să-i grupeze deci într-o rețea. Noi avem mare experiență în domeniu și probabil că vom reuși uh, să facem și noi câte ceva, pentru că și în Caraibe avem o serie de bunuri și de fonduri care pot să fie recuperate, confiscate și aduse înapoi în Europa. În 2016 am avut noi jurisdicții care ni s-au alăturat cu statut plenar sau uh, uh, numai temporar sau de observator. De pildă Thailanda. Thailanda este o țară unde foarte mulți criminali europeni se refugiază și încep să investească cu banii uh, astfel obținuți de pildă, tot așa în Seychelles, în Tonga, de acolo avem membri în rețeaua noastră și noi, secretariatul, încercăm să ne implicăm și în uh, rețelele locale care grupează aceste țări de interes pentru noi. Sunt rețele relativ uh, <clears throat> noi, dar sunt și țări care nu fac parte niciun fel de rețea și care nici nu pot să intre în rețea în regiunea lor. Astfel, Europolul sprijină și găzduiește o întâlnire anuală dedicată recuperării acestor buni, uh, bunuri și anul acesta uh, invităm posibil noi membri să ni se alăture, cum ar fi Egiptul, uh, Consiliul de Cooperare al Golfului sau Kazastanul și chiar și China, pentru că nici China nu face parte dintr-o astfel de rețea. Uh, cei din uh, zona Caraibelor au venit uh, la întâlnire în iulie, deci suntem în plină expansiune ca și structură, dar ce urmărim noi? Noi dorim să sporim eficiența eforturilor membrilor noștri care încearcă să traseze și să știe unde ajung bani, acești bani necinstiți. Încercăm să îmbunătățim de aceeași metodologia pentru a îngheța, pentru a confisca aceste bunuri și fonduri și dorim, însă să sporim și cooperarea. Cum facem asta? Avem uh, două persoane de contact pentru fiecare jurisdicție. Unul pe partea judiciară și unul pe partea polițienească. De asemenea, avem un grup de pilotaj, steering group, compus din 9 membri, care, bineînțeles, poate să provină din statele membre sau din afara acestora. Avem și o președinție cu caracter anual. Anul acesta Țările de jos prezidează anul viitor, vor fi cei din Suedia. De asemenea, avem un secretariat permanent, care de fapt este găzduit de Europol. Iar Eurojust este doar un observator în acest grup de pilotaj Syrian Group și încercăm, vă spuneam, să mergem pe ambele direcții, atât cea de cooperare judiciară, cât și de cea, pe cea polițienească. Ce facem? Facem schimb de informații, ne ajutăm reciproc atunci când redactăm cererile de ajutor reciproc uh, în domeniul juridic și facem schimb de experiențe și bune practici. Foarte importantă este conferința noastră anuală. Ne întâlnim în fiecare an și avem și workshop-uri, ateliere, abordând subiecte foarte importante pentru statele membre. Și în acel moment <clears throat> oferim o serie de uh, recomandări pentru a depăși obstacolele întâlnite. Una dintre recomandările din 2005, dacă nu mă înșel, a fost aceea de a avea birouri de recuperare a bunurilor și activelor din toate statele membre. Iar și eu am fost invitată ca să vorbesc despre importanța stabilirii acestor, de, acestor birouri și în țările terțe, pentru că și ei se inspiră din modelul nostru, vor să înțeleagă cum facem noi și ca să poată să se deschidă astfel de birouri în țările lor. Iar uh, DG Home Affairs de la Comisie sprijină foarte mult rețeaua noastră și le suntem recunoscători pentru asta. Însă, cum pot statele membre să profite de pe urma acestei rețele? E bine, prin schimbul de informații, deoarece noi încercăm să le oferim și formare uh, când vine vorba de modul în care pot să facă schimb de informații și schimb de cereri de, de, de informații. De asemenea, în ce măsură pot să confiște, să înghețe conturi și așa mai departe în diverse țări. Acestea sunt lucruri practice. Am uh, mai multe exemple să vă dau în acest sens, dar uite, uitați-vă dau unul. Uh, Um, am avut un contact în Italia, de la Karin, legat de un caz de fraudă foarte important la Roma, cu vreo 60 de companii implicate. Și au identificat uh, bunuri suspecte în mai multe țări, în Statele Unite, Brazilia, Elveția și în Monaco. Uh, ei nu au putut să identifice și să uh, confiște a, acești bani, uh, cum ar fi putut să o facă ca simplă autoritate italiană. Însă, cu ajutorul Carinului au putut să facă acest lucru și uitați-vă, în Elveția au confiscat un apartament cu o valoare de 1000, 1 milion de franci elvețieni, trei apartamente în Statele Unite, plus patru companii de asemenea, au primit informații legate de investiții mobilizare în Brazilia și mi s-a spus că uh, fără contactele oferite de Karin nu ar fi putut să se întâmple aceste confiscări pentru că ne întâlnim față în față în fiecare an, vorbim între noi și avem încredere unii în ceilalți și așa funcționează rețeaua noastră și de aceea avem și rezultate bune. Am avut un stat membru care avea probleme cu niște fraude și în trei zile lucrătoare numai, am reușit să uh, înghețăm uh, niște bani în conturi uh, din Hong Kong, pur și simplu prin contactele noastre din rețea. Iată prezentarea mea și uh, vă spuneam, inspirăm și pe cei din țările terțe pentru ca și ei să poată să organizeze pentru a afectua aceste activități. Mulțumesc foarte mult, doamnă Van Merken. A fost uh, o prezentare cât se poate de interesantă care ne-a dat mult de gândit, <clears throat> mai ales când vorbiți despre partea judiciară și cea polițienească care se îmbină și care, de fapt, înseamnă o activitate sau acțiune mult mai eficientă. Domnul Sebastian Blake de la Interpol, coordonarea împotriva corupției. Uh, Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că pot fi prezent astăzi aici pentru a vă prezenta eforturile Interpolului în ceea ce din punctul de vedere al recuperării bunurilor. Așa, așa cum s-a spus, mă numesc Sebastian uh, Blai, sunt coordonatorul unității care se ocupă și de recuperarea bunurilor la Interpol. Thank you. So about Interpol and în legătură cu Interpol în general, aș dori să spun că suntem cea mai mare organizație polițienească de pe planetă. 190 de state participante, aproape la fel de multe, multe ca cele din uh, ONU. Interpol are birouri uh, naționale în toate statele membre, secretariatul general uh, are reședința în Lyon, avem și câteva birouri regionale în Africa, în America de Latină, în Asia. Avem și un centru de combatere a ciber criminalității din uh, corședința în uh, Singapore. Acestea sunt pa- cele patru principale funcțiuni și anume sistemul de comunicare I247 care este conectat la toate, care conectează, interconectează toate birourile naționale și care permite uh, poliției să uh, aibă un schimb de informații recipro- recipro- reciproc. Avem bază de date alimentate de statele membre, oferim și un sprijin uh, operativ, uh, un aspect pe care, pe care o să-l amintesc mai târziu când voi uh, discuta despre recuperarea bunurilor. Uh, și altă funcție cheie a Interpolului este pregătirea personalului, pentru că mare parte din membrii Interpol sunt state în curs de dezvoltare care doresc să-și sporească capacitățile și să-și îmbunătățească cunoștințele. Aș dori să vă prezint uh, o platformă pe care o organizăm similară uh, platformei Karin. Această platformă este prezentă în acest moment în 120 de state, există 216 puncte focale și ne dorim ca uh, birourile naționale să facă parte din această uh, rețea, astfel încât să fie facilitată comunicarea între state. După cum am spus, un punct foarte reprezentat uh, pentru Interpol este prezența în statele în curs de dezvoltare. Uh, de ce am avut nevoie de această platformă? Cum se poate obține acces la ea? și cum este organizată. Pentru a face parte dintr-un punct, dintr-un asemenea punct, trebuie să faci parte uh, dintr-un stat membru al Interpol trebuie să fie un ofițer uh, responsabil pentru anchetarea, prevenirea infracțiunilor în domeniul recuperării uh, de bunuri și trebuie să fie, trebuie să ai autorizarea Biroului Național Interpol pentru a face parte din această rețea și șeful agenției uh, respective trebuie să-și dea și el uh, acceptul pentru ca persoana respectivă să facă parte din, uh, din rețea. Procesul de înregistrare vi-l prezint foarte pe scurt. Înregistrarea se face pe pagina noastră de internet. Astfel putem comunica cât mai mult mai ușor pentru că toată lumea dispune de aceste mijloace de comunicare și orice persoană se poate registra pe pagina de internet Interpol, primește un ID și o parolă pe care le poate folosi de peste tot din lume, acolo unde are acces la internet. Este un, o, un acces foarte ușor, ceea ce reprezintă un punct uh, foarte. Organizăm în fiecare an o conferință anuală a acestei platforme um, combinată cu pregătire, cu conferințe, Până acum uh, am organizat șase conferințe, prima în anul 2010 în Viena, ultima în New Delhi în India, în noiembrie 2015. A fost inaugurată de primul ministru Indiei și acum Probabil următoarea conferință anuală va avea loc în anul 2017 și și cu această ocazie vor avea loc activități de pregătire profesională, de, cons- de consolidarea capacităților și de a permite Uh, membrilor să aibă un schimb de opinii. De ce avem nevoie de această platformă? Este o încercare de a facilita uh, schimbul de informații uh, delicate între cei activi în acest domeniu și obiectivul este ca această platformă să existe în toate statele membre Interpol Oferind de asemenea sprijin operativ statelor membre din partea unității mele, din partea Secretariatului General și punctul foarte reprezentat de noi este reprezentat de ofițerii Interpol din uh, statele diferite cu, o, cu cunoștințe culturale specifice pentru că acestea sunt deosebit de importante pentru a înțelege cine sunt responsabili ce agenții trebuie organizații trebuie conectate astfel încât uh, informațiile noastre, cunoștințele noastre sunt uh, excelente peste tot în lume. Și este important de înțeles că această platformă nu poate înlocui un acord de combatere a, schimbă, a spălării de bani între state, este pur și simplu un vector de comunicare facilităm găsirea persoanelor care ne pot oferi informațiile relevante sau uh, spunem, uh, le transmitem care sunt agențiile sau autoritățile uh, care se ocupă de recuperarea bunurilor. Din punctul de vedere al sprijinului operativ pe care îl oferim, este un aspect pe care dorim să ne axăm și mai mult pe viitor față de situația actuală. În acest moment, oferim un sprijin pentru un caz care se desfășoară în uh, sud-estul Asiei. Este vorba de cei 101 milioane de dolari americani, uh, americani pierduți de Banca Centrală din uh, Bangladesh în urma unui atac ciber, cibernetic asupra unei bănci din Statele Unite ale Americii unde se aflau banii respectiv și acum oferim sprijinul necesar pentru recuperarea acestor fonduri. Până acum au fost recuperate 35 de milioane și uh, suntem uh, încrezători că vom reuși să recuperăm și mai mult. Am menționat consolidarea capacităților, uh, pregătirea profesională este deosebit de importantă pentru Interpol. Avem un program dedicat acestui uh, subiect și acum pregătim a 17-a pregătire în acest sens care va avea loc în uh, Bogota, în uh, Columbia vor participa experți în uh, recuperarea bunurilor, experți în anticorupție și experți în infracțiuni financiare. De fiecare dată ne concentrăm pe o anumită regiune și încercăm să diseminăm cât mai multe informații și cunoștințe în regiunea respectivă. Ultima asemenea reuniune a avut loc în uh, Nairobi, în Africa de Est și Aici uh, a avut, a avut loc în același timp și uh, reuniune a rețelei specializate pentru Africa de Est. Avem mai mulți uh, parteneri care colaborează cu noi. Este foarte important și încercăm să colaborăm cu cât mai multe informații și aștept cu nerăbdare um, eventuale întrebări din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Blei. A fost foarte interesant să ascultăm despre aceste rețele internaționale și acum a venit momentul întrebărilor. Trebuie să respectăm să nu fim prea întârziere, deci avem 10 minute la dispoziție pentru întrebări, vă rog. Even. Da, am trei întrebări. Um, a trebuit să vorbesc la telefon puțin, deci poate am ratat anumite aspecte. Sper să nu fi fost prea multe. Dacă mi-aduc bine aminte, una din primele imagini ne arăta că jumătate din banii plasați în conturi offshore peste tot în lume, sau cam 40%, oricum o sumă importantă se află în Elveția, deci în uh, centrul Europei, din punct de vedere geografic. Știu de asemenea informații vagi, citind uh, Financial Times și așa mai departe, că Elveția, în urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeană, și-a schimbat regimul, a, a redus, a slăbit puțin uh, secretul uh, bancar, deci s-au uh, schimbat lucrurile din acest punct de vedere și considerați că există există consecințe a um, acestor schimbări asupra sumelor depuse în Elveția. Mie mi se pare că trebuie să facem o distinție între operațiunile legale și cele ilegale, chiar dacă cele legale ar putea să fie imorale. Însă trebuie să creăm un uh, sistem legal care să reducă la un minim evaziunea fiscală și plasarea banilor în conturi offshore. Deci, în ceea ce se, din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă în Elveția, dacă jumătate din banii depuși în conturi offshore se află în Elveția, ceea ce se întâmplă în Elveția este deosebit de important. Și apoi, un al doilea element se referă la OCD, organizația OCD. Știți că aceasta are o inițiativă faimoasă discutată cu ocazia fiecărui summit G20 de pentru a eradica paradisurile fiscale de pe fața pământului. Știu că a fost scandalul Bahamas de, cu, de, de curând și știm că Bahamasul nu dorește să semneze acordul privind schimbul automat de informații cu celelalte state OCDE și dacă suntem în această situație și Bahamas este unul din stat, ultimele state care nu doresc să participe la sistemul automat de schimb de informații, înseamnă că totuși am uh, înregistra progrese. Și acest sistem de schimb automat de informații funcționează atât de bine și interacționați. Există vreo interacțiune cu acest sistem și în legătură cu platforma Karin. Câți bani ați recuperat sau aveți informații care să vă spună că ați recuperat, știu și eu, nu știu câte miliarde sau milioane de bunuri. Știu că este o organizație tânără, însă puteți să ne indicați sume concrete pe care ați reușit să le recuperați. Mulțumesc. Îmi cer scuze, sunt uh, domnul Moise, un coleg al uh, domnului Ivan. Vă mulțumesc. Nu știu cine... Domnul Blay să răspundeți primul sau cum doriți, cum preferați în legătură cu subiectul Bahamas, dacă nu, doamna van Berkel. Nu știu dacă colegul de la Interpol poate da detalii în legătură cu Bahamas. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. O să încerc să vă ofer un răspuns. Nu știu dacă pot să vă ofer un răspuns în legătură cu ICDE. Eu v-am prezentat uh, această rețea de recuperare a bunurilor. Dacă există bunuri de recuperat din Bahamas, atunci ne adresăm colegilor din Statele Unite ale Americii pentru a ne ajuta. Eu ocup acest post uh, de 2 ani și până acum nu am aflat de bunuri care să fie urmărite până în Bahamas. Am încercat să obținem uh, informații din partea birourilor de recuperare a bunurilor din, state, din statele membre și am înțeles că în momentul în care aceste bunuri sunt înghețate și sunt recuperate, este foarte dificil să fie înregistrate. Este o operațiune încă dificilă pentru statele membre. Din punctul de vedere al cifrelor pentru Karin, este greu să vă dau detalii. Este o rețea Uh, neoficială și schimbul de informații nu se desfășoară de fiecare dată prin intermediul secretariatului, pentru că unele state membre au relații mai vechi. De curând, în urmă cu câteva zile, am, uh, am cerut colegilor să-mi furnizeze datele statistice pentru anii 2015-2016 cât mai repede posibil pentru a uh, le putea analiza. Însă, dacă vă uitați doar la cazul din Italia, discutăm de mai mult de 4 milioane de euro. Și dacă mă refer la statul membru care, are, care a înghețat conturi în Hong Kong, este vorba din nou de 4 milioane de euro. Deci doar din două cazuri rezultă uh, 8 milioane de euro. Nu aș dori să extind acest calcul, să-l extrapolez pentru 28 de state membre. Aș putea să vă ofer o cifră, însă aceasta nu ar fi corectă. Aceste cazuri sunt cazuri noi, uh, recente, care reprezintă 8 milioane de euro recuperați, ceea ce nu mi se pare a fi bani puțini și în legătură cu implicarea OCD, poate vă, uh, colegul meu vă va da mai multe detalii. Îmi pare și mie rău, nici eu nu vă pot oferi un uh, răspuns adecvat în legătură cu OCDE. Probabil cineva din partea acestei organizații vă poate răspunde. Recuperarea din uh, paradisurile fiscale offshore și din uh, țări cu jurisdicții cum este Bahamas, știm că este posibil ca bunurile să fie recuperate de acolo, însă cel mai important este să ai contacte la fața locului, să ai pe cineva care cunoaște bine cadrul uh, legislativ care poate să spună ce trebuie să, ce este de făcut. Mm, este legal ca banii să fie recuperați și statele respective sunt dispuse să ajute, însă situația este una specifică de la caz la caz și legislația specifică din statul respectiv trebuie să fie respectată, dar există acorduri reciproce care permit acest lucru și uh, întotdeauna există disponibilitatea Uh, creierii unui contact cu persoana potrivită care uh, îți poate sugera care sunt pașii de urmat. Probably you have some information because uh... Cred că mai aveți informații pentru că prima dumneavoastră întrebare a pus degetul pe rană. Există studii conform cărora portofoliile care conțin mai mult de 50 de milioane de euro devin uh, tot mai profitabile. Și aici uh, avem de-a face cu o problemă, pentru că, de exemplu, Elveția are o tradiție mm, seculară de 100 de ani în acest domeniu al uh, secretului bancar. Deci, Elveția nu e neapărat dornică sau nu va da în mod uh, liber informații despre anumite portofolii. Știm că se dau uh, informații în această fază preliminară, însă doar pentru conturile mici. Și e clar că vor încerca să protejeze portofoliile mari. Probabil că ele vor fi chiar uh, deplasate în alte jurisdicții pentru că există sucursale în întreaga lume. Oricum, ideea este că e un pas uh, important înainte și nu este decât un punct de plecare. E totuși foarte important să primim acces la aceste conturi și apoi, uh, printr-un efort uh, la nivel mondial, vom obține normele, norme la nivel mondial și Uh, apoi vom putea combate în mod corespunzător această problemă. Aș avea și eu o întrebare. În Moldova se pare că a dispărut uh, pur și simplu peste noapte un miliard de euro. A dispărut. S-a volatilizat dintr-o bancă. Are cineva vreo idee? Au fost depistați banii? Știți unde sunt? Pentru că ajung și la a doua întrebare. Uh, Asare cu, deci a avea de a, acest un miliard vreo legătură cu fondurile europene pentru că uh, mi se pare de neconceput ca la un an uh, după aceea să nu existe nicio urmă în legătură cu acești bani. Se pare că pur și simplu s-au volatilizat. Aveți informații în legătură cu acest caz? Da? Eu uh, sunt la curent uh, cu cazul de care vorbiți din Moldova. Moldova face și ea parte din... Deci avem, uh, are un ofițer de legătură la Europol. Moldova ne-a contactat și a spus că dorește să facă parte, să participe la acest dosar analitic. Mm, au lucrat și la acest caz. Uh, mai sunt și alte state membre care au fost impactate de acest uh, caz. Am încercat să le acordăm sprijinul necesar, dar nu pot să vă spun uh, mai multe, îmi pare rău. Noi nu am fost implicați în acest caz și deci nu vă pot, nu pot face nicio declarație. Okay, as far as I know, I have been following Moldova. Eu uh, am urmărit uh, cazul din Moldova și din câte am înțeles nu e nicio legătură cu finanțările europene. Uh, o bancă de economii a fost afectată, dacă nu mă înșel. Deci a fost uh, pur și simplu, avem de-a face uh, cu un jaf bancar în mod quasi legal. Bine, e un scandal de corupție, este de necrezut, de neconceput, dar uh, din câte am uh, știu eu, nu au fost găsiți vinovații. Uh, se cam știe cine sunt vinovații, dar uh, nu pot să vă dau această informație public pentru că nu a fost uh, coroborată. Deci probabil că e vorba de politicieni, de oameni de afaceri, persoane de bine, așa între ghilimele, care au relații complicate, complexe. Uh, știți că pentru ca Moldova să beneficieze de sprijin uh, bugetar uh, există cerințe și una dintre condiții este identificarea vinovaților. Dar în orice caz, vinovații nu au fost încă găsiți, din păcate. Da. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Aș dori să știu dacă dorește cineva să mai pună întrebări din sală. Pentru că dacă nu, atunci trecem la a doua rundă de dezbatere. Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor. Sperăm că această cooperare să continue și pe viitor uh, și sperăm că uh, în viitor să primim vești bune pentru acest birou al Procurorului European, cât și în legătură cu TVA-ul.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 Vamos a empezar el segundo panel. En primer lugar, tendremos la intervención del señor Telesclav. Începem cu a doua rundă. În primul rând, domnul Daniel Telesclav, președinte Monival, director al Unității eh, de Informații Financiare din eh, Liechtenstein. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Madam Chair, um, dear ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, uh, stimate doamnă președinte, dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație. Faceți o onoare să mă invitați la acest seminar despre un subiect atât de important și aș dori să profit de oportunitate pentru a vă prezenta în primul rând Monival și activitatea noastră. Poate că nu toată lumea știe exact cine suntem și ce facem. Monival este un comitet de experți al uh, Consiliului Europei. Noi monitorizăm sau urmărim uh, respectarea de către membrii noștri, o să vă spun uh, cine sunt aceștia în câteva clipe, deci respectarea de către membrii noștri a normelor internaționale pentru a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului. Deci toți membrii Monival trebuie să facă obiectul acestei verificări Uh, câteodată uh, ți se spune că ai probleme și e ca la medic, uh, ți se spune că ai probleme și că trebuie să faci ceva. E o situație nu întotdeauna plăcută, dar în orice caz este un exercițiu foarte important din punctul nostru de vedere pentru că astfel putem ajuta membrii noștri să combată criminalitatea și inclusiv să recupereze active când e nevoie. Uh, Uh, vă spuneam că vă voi prezenta membrii noștri. E vorba de 34 de state membre europene, 13 din uh, statele membre ale Uniunii Europene. Uh, ceilalți 15 state fac parte din GAFI, grupul de acțiune financiară de la OCDE. Deci avem două organizații care intervin, Monival și apoi OCDE-ul. Mm, vă spuneam că există state europene, deci care fac parte din Europeană, printre ele se află și Cipru și Malta. Mulțumesc. Avem un prim diapozitiv. Avem uh, un proces de evaluări uh, reciproce, deci avem o evaluare de tip uh, interpares. Experții merg dintr-o țară în alta, avem o metodologie armonizată în întreaga lume, o metodologie mm, mondială, dar ce s-a schimbat recent? Mm, Peter a plecat, el a fost primul secretar executiv al Monival, de ani de zile mm, funcționăm, am avut uh, patru runde de evaluări, dar la început am uh, studiat în primul rând cadrul juridic, pentru că e nevoie de un astfel de cadru înainte de a lua măsuri suplimentare. Însă acum încercăm nu numai să ne ocupăm de cadrul juridic, am terminat să zicem cu el, dar încercăm și să ne asigurăm că acest cadru juridic este pus cu adevărat în aplicare și că este eficient. Și aici lucrurile devin mai interesante problema este, de exemplu, atunci uh, când vrei să condamni frauda, um, mm, întrebarea, de exemplu, este câte active au fost confiscate, câte persoane au fost condamnate, uh, cum uh, ai cooperare internațională cu alte țări. Sunt nu doar întrebări care sunt puse, ci încercăm să obținem și răspunsuri și rezultate. Și rezultatele sunt foarte importante pentru a permite țărilor să progreseze, dar și pentru a informa opinia publică în general. Rapoartele noastre și aici vă prezint uh, ultimul raport, raport cu privire la Serbia. Rapoartele noastre sunt disponibile pe uh, pagina internet a Consiliului Europei. Rapoartele noastre sunt foarte clare, câteodată vorbim un limbaj tehnic, îmi pare rău, uh, poate nu toată lumea e familiarizată, dar dorim să fie cât mai clar. Există un uh, rezumat pentru jurnaliști, pentru cercetători, deci fiecare raport are un rezumat. Uh, deci, așa spus pe șleau, noi încercăm să identificăm problemele în unele țări și să le ajutăm să îmbunătățească uh, aceste probleme. Avem un raport anual uh, uh, și el este publicat uh, pe pagina noastră internet. Acum aș dori să mă refer puțin mai în detaliu la uh, domeniile pe care le acoperim și care au o legătură directă cu subiectul de care vorbim astăzi. Un aspect foarte important pentru noi este cum Uh, țările își uh, înțeleg uh, riscurile și nu numai țările, ci și instituțiile financiare și în țări, de exemplu, agențiile care se ocupă de combaterea criminalității. De exemplu, în cazul dumneavoastră, care este uh, semnificația cazurilor de fraudă. Pentru unii nu e o problemă, poate, de exemplu, uh, corupția sau uh, drogurile sunt o problemă, ori pentru alte țări sau pentru alți actori, cazurile de fraudă sunt subiectul cel mai grav. Deci, atât care este întrebarea cu numărul 1. Înțeleg țările care își înțeleg bine riscurile. E o abordare nouă Uh, pentru noi și uh, vă pot spune că majoritatea țărilor au probleme cu evaluarea riscurilor, nu au la dispoziție datele relevante, de exemplu. Uh, Uh, pentru că uh, riscurile se evaluează în funcție de statistici, date statistice uh, și nu toate țările au date pentru a evalua, evalua bine situația. Și apoi, cum pot fi atenuate aceste riscuri? Iată primul set de întrebări pe care îl abordăm și aici ne ocupăm și de cază de fraudă, te, fraudă de TVA și așa mai departe. Ehm, o, un al doilea subiect și mă bucur de faptul că reprezentantul Comisiei ne-a explicat uh, ce face Comisia, e uh, legislația penală și punerea ei în aplicare. Pentru că până la urmă, când te duci la tribunal, trebuie să vii cu uh, elemente de probă. Nu pot doar să mă duc la tribunal și să spun că cineva a luat banii. În, în Elveția nu e o dovadă, nu e probă. Trebuie să facem dovada faptului că um, activele respective uh, sunt produse ale infracțiunilor raționalității. Și totuși există niște cerințe foarte clare, niște condiții foarte stricte și de aceea trebuie să venim cu probe la tribunal înainte de a trece la recuperarea activelor. Deci, uh, uh, uh, încercăm să vedem dacă legislația penală este suficient de vastă, dar dacă este cu adevărat bine Uh, aplicată. Dacă se fac condamnări, de exemplu, uh, înainte să se treacă la confiscare. Și un alt domeniu specific de care ne ocupăm, uh, o rep- deci, încercăm să vedem dacă frauda este o infracțiune care se află la originea spălării de bani. Nu peste tot uh, problemele se pun așa, s-au înregistrat uh, progrese în ultimii ani, dar în urmă cu 10 ani, în majoritatea țărilor, inclusiv din Europeană, uh, această fraudă de, legată de taxe nu era considerată un, o, o infracțiune principală. Situația s-a îmbunătățit, dar în orice caz mai avem progrese de făcut. Un alt aspect important este cum uh, statele uh, procedează sau uh, trec la confiscări. Pentru că în cele mai multe cazuri e vorba despre fonduri de bani. Deci dacă vrem să facem ceva bine, trebuie să recuperăm fondurile. Dar înainte de a recupera activele, trebuie să le confiști. Mm, e așa o ordine logică. Deci trebuie să recuperăm, să confiscăm uh, banii de la uh, infractori. Și aici avem uh, foarte multe de învățat unii de la alții. Vă pot da un exemplu. În Irlanda există un sistem foarte eficient. Se pot uh, uh confisca uh, active prin folosirea unei uh, sarcini a probei mai reduse sau chiar se poate inversa sarcina probei și rezultatele sunt foarte bune. Un al patrulea aspect Uh, într-o țară, să zicem, uh, deci dacă ai legislație eficientă, uh, există oare autoritățile competente care să o pună în aplicare și aici intervin um, instituțiile financiare și alte instituții. Mă întreb dacă în toate țările există resursele necesare, instituțiile necesare, specialiștii necesari pentru a pune în aplicare legislația. Și aici există foarte multe deficiențe și există mult loc de mai bine. Și, în fine, um, infractorii uh, traversează granițele, mai ales în Europa, e foarte ușor și e greu să aplici legea la nivel transfrontalier, în mod surprinzător în Europa. Eu sunt pentru uh, Europa fără granițe, dar mm, cred că ar trebui să aplicăm aceleași uh, oportunități și pentru uh, autoritățile de aplicare a legii. Dar, în acest sens, sigur că trebuie să avem uh, aceleași norme. Cooperarea internațională rămâne încă dificilă, s-a îmbunătățit, am constatat uh, ameliorări, dar încă rămâne o problemă. Uh, ce poate face comitetul nostru, Manival? Nu numai să constate uh, problemele și să le facă publice, Uh, noi avem și un instrument pentru ca țările să uh, uh, aplice măsuri corective. Există mai multe niveluri în cadrul acestei proceduri, um, um, scrisori, în primul rând după aceea reuniuni sau întâlniri cu miniștrii de resort și apoi numirea vinovatului, să-i spui o țară, o țară nu respectă normele, de exemplu. E o măsură de ultim recurs pe care o aplicăm pentru că știm care pot fi consecințele economice ale acestui exercițiu de a identifica vinovații și într-un context economic fragil și multe state membre nu se află într-o situație roză din punct de vedere economic, uh, nu mm, optăm pentru această măsură de ultim uh, Uh, recurs, e ca și cavaleria într-o bătălie, ajunge doar să știe uh, dușmanul că ai cavalerie și poate că nu este neapărat necesar să recurs la ea. Și am, am folosit însă în trecut această măsură. Participăm și într-o rețea globală. Uh, unele țări din afara Europei au fost deja menționate astăzi aici Uh, totul uh, dă roade doar dacă se aplică la nivel mondial, pentru că uh, infractorii găsesc întotdeauna locuri unde nu sunt reguli și uh, le exploatează. Deci tot, uh, toate măsurile trebuie să fie adoptate la nivel mondial, e un exercițiu complicat, îndelungat, e uh, epuizant, dar e, merită, merită osteneala și uh, activitatea dumneavoastră a Parlamentului este foarte utilă. Am putea, de exemplu, să vedem cum am putea să facem mai multe uh, legături între diversele seturi de priorități. Sigur că uh, ne bucurăm să desfășurăm o astfel de activitate, dar avem nevoie și de resurse financiare și aici aș dori să lansez uh, un apel pentru că Parlamentul nu este doar uh, o instituție uh, democratică, ci uh, ia și deciziile la nivel bugetar, deci uh, atunci când luați hotărâri în acest domeniu, aș dori să vă rog uh, să vă asigurați că instituțiile uh, care se ocupă de supraveghere au și finanțarea necesară. Și acum o să trec foarte pe scurt la perspectiva națională, pentru că sunt președinte Manival, dar lucrez și în unitatea de informații financiară uh, a unei țări care înainte era cunoscută ca paradis fiscal. Uh, înainte, noi am uh, adoptat printre primii acest sistem automat de informații. În 1 ianuarie vom începe și avem o experiență pe care aș dori să vă prezint. Domnul este protagonistul, este fostul președinte al Nigeriei, domnul Abacha, sume foarte mari de bani au fost identificate în bănci din Liechtenstein, au fost uh, înghețate și, în fine, și uh, aici e o adevărată po- uh, poveste de succes, o mare parte au fost recuperate și au fost date înapoi Nigeriei. Nu doar cele 227 de milioane care figurează aici pe diapozitiv, ci e vorba de o sumă și mai mare. Dar a fost nevoie de 13 ani a fost o bătălie juridică foarte îndelungată. De ce? Încă o dată, pentru că a trebuit să dovedim că avem de-a face cu produse ale infracționalității și în, curt, în, în justiție am fost atacați. Ni s-a spus că nu e vorba de produs al uh, infracționalității. Inclusiv faptul că nici domnul Abacea și nici una dintre, uh, dintre partenerele sale nu fuseseră condamnați uh, pentru corupție sau fraudă. Sigur, bătăria Uh, juridică a fost îndelungată, uh, mai multe autorități au fost uh, implicate, am folosit și jurisprudența, dar am recuperat totuși aceste active. Ce vă doream să vă spun cu acest exemplu e că în aceste eforturi de recuperare a activelor trebuie să ai răbdare, pentru că aceste, toate aceste persoane au consilieri juridici și au și bani pentru a se apăra, inclusiv în, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liechtensteinul a fost Uh, acuzat pur și simplu că încalcă drepturile omului. Uh, eu cred că recuperarea activelor încă nu funcționează satisfăcător. Dacă uh, Uniunea Europeană consideră că e o provocare, mă întreb cum se întâmplă în țările în curs de dezvoltare. Cred că e foarte greu să recupereze activele. Avem totuși un cadru, avem recomandările GAFI, avem recomandările Consiliului Europei Uh, Peter, uh, mulțumesc pentru remarcă. Într-adevăr, încurajez pe toată lumea să le uh, semneze, pentru că nu toate statele europene au semnat convențiile și recomandările Consiliului Europei. Avem și Convenția ONU împotriva corupției. La nivel oficial există foarte multă voință politică, dar lucrurile nu sunt exact cum trebuie. N-aș dori să vă răpesc prea mult timp, însă aș dori să mă refer la încă un aspect. Motivul pentru care situația nu este uh, ideală e că încă nu se știe foarte clar de unde să pornești. În multe situații, de fapt, nu știm unde se află activele, cine sunt uh, actorii principali, care sunt avocații, care sunt băncile implicate, țările implicate, uh, cum fluxurile au uh, circulat, mm, începem uh, câteodată la nivel polițienesc, uh, poate câteodată prea repede. Și una dintre sugestiile pe care aș dori să le fac este să acordăm mai multă atenție uh, activității desfășurate la nivel de unitate de informații financiare, înainte de a trece la intervenția poliției. Și aici cred că avem instrumentele necesare și un exemplu foarte bun în acest sens îl reprezintă rețeaua CARIN, rețeaua de recuperare activelor. Uh, de asemenea, mai există încă o rețea foarte bună a unităților de informații financiare, care încearcă să aibă o viziune de ansamblu. Am avut recent un caz uh, care a implicat 17 de jurisdicții, diferite. Uh, ne-a fost greu să găsim un zid suficient de mare uh, pe care să facem harta și să ne deșebăluim, să vedem cine unde acționează veți fi surprinși uh, să constați că există țări de care nu vorbim niciodată. Infractorii nu sunt proști, știu ce facem noi uh, și uh, sunt țări de care s-a vorbit astăzi și deja uh, infractorii și-au schimbat uh, modalitatea de acționare și poate că nici măcar nu mai sunt în aceste țări de care vorbeam astăzi. Uh, Rețeaua noastră are deci 151 de membri, aproape toată lumea este acoperită, încă mai sunt uh, câteva țări care lipsesc, dar uh, ni se vor alătura. Uh, aceste agenții au capacitatea de a pregăti un dosar, de a recupera activele și unele au chiar capacitatea de a îngheța activele. Deci eu cred că rețeaua, rațiunea noastră de a exista este uh, uh, foarte clară, dar cred că trebuie să înțelegem uh, ce trebuie să facem pe viitor. De exemplu, trebuie să înțelegem că uh, din recuperarea activelor toată lumea are de câștigat. De exemplu, se poate finanța sistemul de învățământ, de sănătate și așa mai departe. Și dacă oamenii ar înțelege cu adevărat uh, miza, se va găsi și voința necesară pentru a combate aceste activități. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă, care ne-a prezentat foarte clar uh, în ce constau problemele. Ne-ați uh, explicat și unde putem interveni, unde vă putem uh, ajuta. Aș dori să dau cuvântul domnului Nicolae Cătălin Davinescu, care este șef de direcție la unitatea de uh, combatere a uh, spălării, bancilor, băncii, spălării banilor la Banca Națională a României. Vă rog, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, I Domnilor și domnilor, sunt onorat de invitația pe care am primit-o pentru a vorbi la acest eveniment și pentru a vă spune care este viziunea instituției pe care o reprezint aici, Banca Națională a României. Aș începe cu câteva informații legate de Banca Națională a României, BNR, care este autoritatea competentă în România pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebancare, a instituțiilor care folosesc bani electronici, precum și pentru toate instituțiile de plată, care reprezintă împreună aproximativ 70% din uh, Uh, bunurile din valorile din sectorul financiar. De asemenea, BNR evaluează conformitatea entităților pe care le supraveghează față de standardele internaționale, europene și naționale. Așadar, BNR contribuie în mod semnificativ la integritatea stabilitatea și menținerea reputației sectorului financiar. BNR are o cooperare puternică și este în contact permanent cu autoritățile competente din România care sunt implicate în combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului. Și Suntem, uh, bineînțeles, implicați în transpunerea standardelor AML-CFT în legislația um, românească. Pe lângă aceasta ne folosim uh, și de FIU, Unitatea pentru Informații Financiare, Financial Intelligence Unit, precum și din, ne folosim și de alte surse, de alte informații care pot să ne informeze în legătură cu amenințările și problemele Uh, care pot să apară uh, la nivelul entităților pe care noi le supravegheam. În următoarele diapozitive veți vedea câteva informații legate de abordarea noastră. Activitatea noastră de supraveghere, supervizare este, supervizare este mm, efectuată bazându-se pe evaluarea riscului, astfel avem o mai bună alocare a resurselor și, pe de altă parte, ne concentrăm pe acele domenii care reprezintă riscuri sporite pentru entitățile noastre supravegheate și risc mare și pentru întregul sistem financiar. Această abordare bazată pe riscuri înseamnă că avem o serie de instrumente uh, Uh, și măsuri care să pot uh, să fie folosite pentru a evalua riscul respectiv. Uh, riscurile la care sunt expuse entitățile respective, e vorba de riscuri individuale și sectoriale, pentru a identifica, deci, cele mai bune măsuri pentru a atenua, pentru a stăpâni și elimina aceste riscuri. O evaluare completă a riscului spălării de bani și finanțării terorismului nu poate să fie obținută fără a avea o cunoaștere profundă a modului în care este organizată și funcționează o anumită instituție financiară, precum și a mecanismelor care îi sunt proprii și inclusiv mecanismele legate de controlarea riscurilor. Astfel, noi uh, suntem foarte atenți la noile amenințări care provin din promovarea unor noi produse bancare, financiare, care presupun tot mai multă inovare tehnologică și uh, tot mai multă um, digitalizare. <clears throat> BNR se asigură că toate entitățile în supervizarea sa Uh, dispun de proceduri și reglementări uh, conform legislației aplicabile și, de asemenea, uh, croite după măsura profilului de risc al clienților. De asemenea, se asigură că au implementat mecanisme interne de control al riscurilor și, de asemenea, că au capacitatea de a trasa toate mișcările de fluxurile financiare și că pot să împiedice folosirea uh, ilicită a sistemului financiar, deci pentru scopuri ilegale ilicite. Banca Națională a României, de asemenea, ca și autoritatea de supervizare, este foarte atentă la evaluarea riscului operațional uh, pentru toate departamentele și pentru toate operațiunile desfășurate de instituția, o instituție de credit. Riscul de fraudă este o componentă importantă care face parte din riscul operațional și este evaluat în strânsă corelare cu uh, guvernanța pe plan intern și cu controle uh, pe care le punem în aplicare împreună cu instituția vizată, instituția de credit. E vorba, bineînțeles, de politici, de practici pe care dorim să vedem dacă sunt uh, uh, adecvate, astfel încât indivizi sau grupuri de indivizi să nu să poată să deturneze aceste activități, să le transforme în activități frauduloase sau în oricare alt tip de infracțiune. Băncile trebuie să dispună de sisteme eficiente pentru a detecta tranzacțiile dubioase și să aibă și capacitatea să analizeze legăturile dintre aceste tranzacții dubioase și activitățile potențial infracționale pentru a preveni și pentru a lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului. Activita tranzacțiile acestea dubioase uh, Uh, sunt prezentate într-un raport aparte care vizează uh, combaterea acelor uh, infracțiuni de spălare de bani și spălarea de și finanțarea terorismului. Avem un raport în acest sens care este realizat de către Intelligence, Financial Intelligence Unit din România. conform raportului uh, FIU din 2015, numărul de tranzacții dubioase a crescut cu 30% sau raportările acestora au crescut cu 30% în 2015 față de anii precedenți, ne uitând că 84% dintre aceste rapoarte au fost uh, trimise de către bănci vreau să subliniez că finanțarea terorismului și spălarea de bani sunt infracțiuni tot mai bine cunoscute de către bănci. Asta înseamnă că avem măsuri de contracarare din ce în ce mai eficiente um, și sistemul bancar din ce în ce mai bine implicat pentru a combate aceste fenomene. În contextul Panama Papers, aș dori să subliniez ce considerăm noi ca și instituție uh, ca a fi necesar și anume cooperare pe plan internațional pentru a contracara aceste fenomene. Astfel, Banca Națională a României a luat deja măsuri pentru a evalua uh, Uh, expunerea imediată a băncilor noastre la riscurile asociate cu participarea uh, um, anumitor clienți la uh, activități offshore sau cu conturi offshore sau alte legături care, cu aceste jurisdicții offshore. Mai mult decât uh, atât, avem activități uh, de inspecții la sața locului care ne permit să înțelegem uh, punctele mai slabe din sistem de la anumite entități și ca să înțelegem cum evoluează acest gen de afaceri. V-am spus că, într-adevăr, aici este foarte important, este schimbul de informații cu diversele autorități uh, din țară, uh, cum ar fi uh, acel FU, Romanian Financial Intelligence Unit. Aș sublinia acum pe scurt câteva aspecte care ar trebui să fie mai mult în atenția noastră, în activitățile de zi cu zi, având în vedere evoluțiile recente crima organizată, spălarea de bani și finanțarea terorismului sunt subiecte foarte importante care trebuie uh, abordate în mod uh, coerent și convergent pe plan european. Așa cum știți, probabil, Comisia a prezentat în februarie 2016 un uh, plan țintit de uh, acțiune pentru a, uh, care vizează uh, finanțarea terorismului cu mai multe activități posibile, trasarea banilor, fondurilor provenite din uh, terorism sau care sunt folosiți pentru uh, scopurile teroriste. și fiecare stat membru are niște obiective trasate în acest sens și, de asemenea, și Uniunea Europeană își propune o serie de activități, de măsuri la acest capitol. De asemenea, obligația de a avea un cadru eficient menit a uh, uh, menține stabilitatea, uh, integritatea sistemelor financiare. Evenimentele recente arată ce măsuri au fost luate pe plan național sau chiar pe plan european, măsuri care nu pot totuși să fie eficiente în absența unui schimb eficient de informații și fără cooperare internațională. Avem noi produse, noi canale de livrare, noi tehnologii în sectorul bancar care înseamnă tot atâtea noi riscuri suplimentare, deci noi provocări pentru instituțiile care sunt angajate în uh, lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului. În concluzie, subliniez cât de importantă este ca strategia noastră comună să fie una cât se poate de clară, strategie pe plan european, pentru a lupta împotriva acestor fenomene și vă mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias, señor Davidescu. Mulțumesc foarte mult, domnule Davidescu. Mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați fornizat uh, legat de activitățile BNR și, în concluzie, doamna Popescu are cuvântul. Uh, care este expertă în chestiuni bancare și este și directoare a unei organizații, Case Fin, care se ocupă cu identificarea riscurilor legate de tranzacțiile financiare și comerciale. Doamna Popescu, aveți cuvântul. Thank you. Um, good afternoon. Vă mulțumesc. Bună ziua. Sunt ultima, dar uh, nu în ultimul rând. Prezentarea mea În legătură cu prezentarea mea, aș dori să vă spun în primul rând că mă bucură faptul că sunt aici pentru a vedea cât de important este acest subiect al uh, spălării de bani, al combaterii spălării de bani și a reglementării fin, uh, financiare pentru Uniunea Europeană în prezentarea mea veți vedea că am încercat să reflectăm ce s-a întâmplat în mass media în urma scandalului uh, documentelor uh, Panama și să vedem care este situația societăților comerciale din uh, România, entități, persoane juridice care au legături cu conturi offshore. Am început să analizăm situația companiilor active în România, dar care au un acționar care se află într-o țară care poate fi considerată un paradis uh, fiscal sau un offshore. Am ajuns la concluzia că există 5500 de asemenea companii ceea ce reprezintă 1% din totalitatea companiilor active în România. Însă, din prezentarea mea, veți înțelege că acest 1% este foarte important pentru mediul de afaceri local. 1% reprezintă foarte mult în anumite situații și poate avea un impact asupra întregii economii. Sper că puteți distinge de pe, din prezentarea mea distribuirea cifrei de afacere a acestor uh, companii defalcate pe activități economice. Pe primul loc este vorba de manufactură, pe locul 2 uh, comerț. Vedeți de asemenea că majoritatea companiilor respective provin din, au acționari din Uniunea Europeană, în jur de 80% și există o diferență față de legăturile cu state din exteriorul Uniunii Europene, care reprezintă cam 17%. Mai înainte am discutat despre dinamica acestor societăți comerciale. Identificasem aproximativ 5.000 de asemenea companii și în perioada analizată am văzut că din 2010 până în anul 2015 a avut loc o creștere constantă cu un vârf în anul 2014 după și cu o decelerare în anul 2015 și în a treia, pe, în a treia imagine și acum mă refer la numărul companiilor companiile care nu au legături cu Uniunea Europeană au rămas cam aceleași în această perioadă între 2010-2015. Pe această imagine puteți să vedeți uh, numărul societăților comerciale din România în funcție de principala lor uh, activitate. Spre deosebire de prima primul grafic, activitățile imobiliare, chiar, care, chiar dacă reprezintă cele mai numeroase companii, nu reprezintă principala parte a societăților analizate. Cred că ele reprezentau 1,4% din cifra totală de afaceri. Apoi sectorul uh, producător, care se află aici pe locul 4, este de fapt cea mai importantă industrie. Am dorit să vedem uh, cum s-au schimbat lucrurile din 2010 până în anul 2015, să vedem care din uh, sectoarele de afaceri uh, care au legături, care au acționari din offshore, și pe prima imagine, pe primul grafic, vedeți sectoarele cu cea mai rapidă creștere. Pe al doilea grafic vedeți câteva sectoare care nu se bucură de o creștere atât de rapidă. De exemplu, agricultura se află la vârf cu o cifră de afacere de 47%, deci s-a bucurat de o evoluție rapidă în rândul acestor uh, societăți în România și cred uh, și acest, acest diapozitiv este cel mai important pe care doresc să vi-l uh, arăt, care prezintă rezumatul celor prezentării mele, de fapt. Acest 1% din totalul societăților comerciale din România reprezintă o valoare importantă pentru că reprezintă aproape un sfert din uh, mediul de afaceri din uh, România, aproape 20%. Mergând mai departe, pot să vă spun că pe această imagine puteți să vedeți uh, cum a evoluat profitul net al, activi- al întreprinderilor active din România. În anul 2015, față de 2010, lucrurile au mers înspre bine și poate vă întrebați de ce. Am încercat să vedem care sunt motivele din spatele acestei bune perform- performanțe și am văzut că unele din uh, societățile pe care le-am analizat au recurs la aranjamente fiscale în contabilitatea lor care le-au permis să-și reducă pierderile și astfel și-au sporit profitul. Doar pentru a-și uh, îmbunăt- au făcut acest lucru doar pentru a-și îmbunătăți situația pe piață și pentru a-și vinde acțiunile uh, la un preț mai bun. Și pe imaginea cu numărul 6 vedem un lucru interesant. Este vorba de companii care au uh, cifre de afaceri uh, importante în România, dar uh, marja de operațiune în anul 2015 este de doar 4%. Asta înseamnă că chiar dacă aceste companii pe plan local, local se descurcă foarte bine, profitul lor nu este atât de mare cât susțin dacă analizăm acest, dacă este să analizăm acest grup, trebuie să înțelegem uh, care este și situația angajaților, numărului de angajați din anul 2010 până în anul 2015, numărul angajaților a crescut până la 340.000 de angajați. Majoritatea acestor angajați, fiind uh, legați de, mm, având o legătură cu companii din uh, Uniunea Europeană. Aici puteți să vedeți că ponderea datoriilor acționarilor reprezintă doar 10% din uh, valoarea totală a datoriilor. Este o cifră care a rămas constantă în ultimii trei ani și în concluzie, cred că este important să înțelegem că acest uh, mic univers de companii este deosebit de important pentru economia locală, pentru economia României, pentru că uh, reprezintă 20% din cifra de afacere a companiilor active. Însă ce se întâmplă cu profiturile? Discutăm despre companii internaționale care își desfășoară activități în uh, România, însă, după cum știm, taxele sunt impuse pe profiturile înregistrate de companii și dacă nu se înregistrează profitul atunci nu se plătesc taxe, ceea ce nu este în beneficiul uh, economiei în general și ceea ce poate genera probleme financiare atât pe plan local cât și pentru întreaga Uniune Europeană. Trebuie să coroborăm această informație cu întregul univers al acestor societăți comerciale, pentru că dacă discutăm doar despre spălarea de bani, însă nu folosim uh, o metodologie care să ne permită să uh, înțelegem, să controlăm și aceste aspecte fiscale, cred că vom rata elemente care s-ar putea să fie importante pentru uh, strategia globală a Uniunii Europene. Societățile de mari dimensiuni au un rol important uh, nu doar pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană. Sper că prezentarea mea a fost uh, clară și vă stau la dispoziție dacă aveți eventuale întrebări. señora Popescu. La verdad es que ha sido eh, más bien, digamos, Vă mulțumesc, doamna Popescu, pentru prezentarea dumneavoastră care cred că ridică multe întrebări. A fost o prezentare foarte specifică și foarte interesantă. Și am ajuns la runda de întrebări, de comentarii. Deci vă dau cuvântul dacă aveți întrebări pentru invitații noștri. Bueno, hay un silencio así, lo diría ominoso, pero... Aș avea eu o întrebare și sunt sigur că și colegul nostru, domnul Ivan, va avea câteva întrebări pentru reprezentanții din uh, România. O întrebare adresată primului uh, orator. În temeiul experienței dumneavoastră, Aș avea două întrebări pentru domnul Talis Clav. În primul rând, ați spus că în urma experienței dumneavoastră vaste din uh, rețeaua de care vă ocupați și în propria țară de origine, cea mai importantă, are și că cea mai importantă provocare este de a înțelege care este punctul de origine, punctul de plecare al problemelor. Și sugestia dumneavoastră a fost că trebuie să ajungem la nivelul uh, informațiilor. Ce doresc să spun este că Parlamentul European și alte instituții europene se ocupă de drept penal, de acte legislative în domeniul uh, penal, încercăm să ajungem la un uh, consens și aș dori să știu dacă ați putea să ne sfătuiți din acest punct de vedere. Dacă ați putea să ne oferiți sfaturi uh, metodologice sau sfaturi referitoare la un format anume, astfel încât să îmbunătățim situația colectării de informații care să ne permită o mai eficace combatere a criminalității organizate. Și cum considerați că ar trebui să ne folosim resursele puține de care dispunem? V-ați referit la cazul din, uh, din uh, Niger și sunt sigură că a trebuit să dovediți Uh, toate faptele respective și în Europa uh, existând stat, un stat de drept, uh, durează o perioadă lungă de timp adunarea tuturor acestor probe. Și care credeți că este punctul de plecare uh, pentru noi? Desigur, dumneavoastră vă desfășurați activitatea într-un cadru puțin mai larg în Consiliul Europei. Vă mulțumesc foarte mult. Este o întrebare excelentă. Nu știu dacă vă pot răspunde într-un mod satisfăcător. Poate un aspect este important este să punem toate elementele importante pe masă, să găsim o, strate- o strategie care să stabilească prioritățile necesare, pentru că nu ne putem ocupa de toate lucrurile în același timp. Și eu aș insista mai degrabă pe punerea în aplicare, pe implementarea cadrului legislativ existent deja și să nu schimbăm legislația în fiecare an. Nu, nu aș spune că nu trebuie urmărită inițiative foarte bune, cum ar fi cea de crearea unui parchet european, însă orice modificare a cadrului legislativ trebuie să fie pusă în aplicare, ceea ce necesită la rândul său resurse. În al doilea rând, mi se pare că ar fi benefice mai multe parteneriate public-private. Poate considerați că este o atitudine prea optimistă, însă mediul de afaceri, inclusiv marile instituții financiare, au înțeles că au un rol uh, complementar uh, în a combate criminalitatea organizată și în plus se confruntă cu riscuri concrete dacă nu fac acest lucru. În urmă cu Um, câțiva ani, cu câțiva zeci de ani, ar fi fost foarte greu să ajungem la un acord cu o mare bancă. Însă lucrurile s-au schimbat între, între timp. Din punctul de vedere al combaterii finanțării terorismului, deja suntem cu toții în aceeași barcă și cred că același lucru se va, este posibil să se întâmple și în domeniile importante pentru dumneavoastră. Pentru că băncile deseori sunt victimele unor fraude. Deci, uh, Mie mi se pare că ar fi important să încurajăm mai bune parteneriate public-private, să explicăm de ce avem nevoie de aceste parteneriate, să găsim soluțiile care să nu fie atât de birocratice și să nu ducă la costuri prea mari pentru uh, sectorul uh, uh privat. Uh, deci să atingem același obiectiv, uh, incluzând sectorul privat și în dezvoltarea și apariția unor noi idei din acest punct de vedere, potențialul este imens pentru că peisajul s-a schimbat uh, fundamental și acest lucru a schimbat și angajamentul cu sectorul privat. Vă mulțumesc! Această idee mi se pare deosebit de utilă și anume că peisajul s-a schimbat atât de mult, că mentalitatea s-a schimbat atât de mult. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Let's see. I will put one question. Hai să vedem cum să o iau. O să-i pun o întrebare domnului Telesclav și o întrebare uh, colegilor din România. În primul rând, aș dori să știu dacă credeți că o structură europeană de servicii secrete, un fel de oficiu uh, Uh, ca să coordoneze activitatea celorlalte unități este, e suficientă? Și cum o astfel de structură ar putea ajuta alte instituții din statele membre care nu sunt atât de performante să uh, trateze în mod mai eficient uh, datele pe care le uh, Uh, primesc de la bănci, de la instituții financiare și așa mai departe. Pentru că activitatea lor să fie mai uh, eficientă și mai cununată de succes. Și nu mă refer doar la România, dar mă gândesc și la România totuși. Am o întrebare pentru vorbitorii din România. Știm că Cele mai multe locuri de muncă sunt create de către IMM-uri, de companii mici, la nivel local, cu fonduri uh, locale și marile companii multinaționale folosesc uh, facilitățile, sucursalele lor offshore și tot felul de scheme financiare pentru a evita plătirea de taxe și impozite în uh, țări precum România, pentru că ne-ați prezentat situația din România. cam 5%, uh, plătesc cam 5% în țări uh, precum România, însă IMM-urile cu capital local plătesc uh, uh, un procent mult mai mare de taxe. 30%. Deci e o denaturare a concurenței flagrantă. Deci pentru a încuraja IMM-urile și pentru a încuraja crearea de locuri de muncă de calitate, trebuie să ocrotim IMM-urile, întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie de asemenea să le protejăm capitalul, forțând mâna companiilor multinaționale ca să plătească la fel de multe taxe și impozite precum celelalte companii. Aveți în studiul dumneavoastră o situație pe tip de întreprindere, deci aveți o comparație între IMM-uri și multinaționale, care ar fi fost evoluția pentru IMM-uri în ultimii cinci ani, să spunem? Din păcate, nu am cu mine datele, însă dacă doriți această informație, sigur, vă trimit cu plăcere. E foarte important să înțelegem că, așa cum spuneam, companiile locale sunt uh, discriminate, așa cum spuneați și dumneavoastră, uh, câteodată chiar uh, dau faliment datorită lipsei de finanțare. Nu știu cum să mă exprim, dar băncile le refuză creditele, de exemplu. Și așa cum am spus și înainte, majoritatea companiilor Uh, optează pentru tot felul de scheme, de financiare, uh, scheme financiare sau lor uh, se joacă cu cifrele, să spunem, pentru ca companiile să fie profitabile și pentru a dovedi că sunt solvabile și pot lua un împrumut. Dar nu o fac uh, pentru a fi sigure pe piață. E foarte important să înțelegem această mentalitate în rândul companiilor din România. Firmele din România se tem mai ales uh, de taxele și impozitele pe care trebuie să le plătească. Sunt uh, disproporționat de mare. Bineînțeles că totul depinde de tipul de companie, de domeniu și așa mai departe, dar vă pot spune că în România 90% din firme Uh, se află în uh, domeniul uh, comerțului. Nu fac decât comerț. Dar trebuie să încurajăm și firmele care produc trebuie să folosim fondurile europene pentru a ajuta aceste, aceste companii să dezvolte proiecte. E foarte important să înțelegem că companiile, firmele au nevoie de bani pentru a se dezvolta. E foarte greu să se descurce singure, au nevoie de capital. Și de aceea companiile multinaționale vin și se instalează în România. Pentru că beneficiază de capital și uh, nu plătesc prea multe taxe. E minunat. Și iată stadiul, uh, situația în care ne aflăm acum. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, da, în ultimii ani s-a dovedit că cooperarea este foarte necesară. Crearea acestei uh, unități de informații financiare la nivel european s-a dovedit mai mult decât necesară. Avem nevoie, într-adevăr, de măsuri mult mai eficiente pentru a combate spălarea de bani. În legătură cu a doua întrebare, din păcate, rolul nostru e să acordăm asistență băncilor care au mecanisme pentru uh, a identifica și a raporta uh, tranzacțiile dubioase. Domnul Telesclav, mulțumesc pentru această întrebare. Ce putem face noi, dacă e să uh, mă exprim așa pe șleau, Da, cred că putem face multe, s-au făcut foarte multe. Avem această rețea unităților de informații financiare care uh, e legată și de Europol. Uh, se stimulează schimbul de informații astfel în mod foarte eficient. Avem și un software, avem un instrument informatic foarte eficient. Deci, în acest sens, chiar putem spune că s-au făcut multe Uniunea Europeană, prin noua directivă, uh, stabilește cadrul juridic, uh, uh, se reduc barierele la un nivel minim necesar. Dacă avem nevoie de o astfel de unitate la nivel european, eu personal sunt sceptic și vă pot da și un exemplu. Noi, în calitate de unitate de informații financiare, primim informații în legătură cu uh, suspiciuni legate de tranzacții. Deci noi uh, trebuie să ne bazăm pe acestea. Uh, nu putem uh, uh îngheța un cont uh, bancar fără probe, dar trebuie să ne mișcăm repede pentru că banii zboară repede din conturi. Uh, nu știu în ce măsură o unitate de europeană ar putea să intervină în orice colțișor din Europeană. Eu am, am, am ceva îndoieli în acest sens. Nu știu nici dacă ar avea competențele juridice, prerogativele juridice, dar din punct de vedere operațional, uh, doar poliția locală poate să intervină. Cu cât e uh, uh, unitatea de poliție mai departe, cu atât e mai greu să intervină. Uh, dar cadrul supranațional poate uh, face foarte mult pentru a susține unitățile de informații financiare uh, și prin finanțare, prin consiliere și nu cred că ar trebui să ignorăm ce s-a făcut în trecut. Mai există un subiect, mm, această normă cu privire la spălarea banilor, uh, se cere de la fiecare țară să aibă unitate de informații financiare. Conceptul de o astfel de unitate supranațională cred că ar pune mai multe probleme, ar aduce mai multe probleme. E o chestiune conexă, dar e important totuși să, ținem, să, să ținem cont de toate aceste aspecte. Nu știu dacă mai dorește cineva să pună întrebări din sală. Comentarii, reacții? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul domnului Ivan pentru, pentru concluzii. Vă rog. Aș dori în primul rând să le mulțumesc interpreților noștri, spune domnul președinte, mulțumim și noi. Uh, uh, ei vorbesc limba română. O să vorbesc și în limba română. Idee a acestei uh, dezbateri și a tuturor dezbaterilor care vor urma de acum încolo este aceea de a încerca să recuperăm cât se poate din uh, averile scoase în afara uh, Uniunii Europene, în primul rând pentru a avea e o luptă pentru accesul la informație, să știm ale cui sunt conturile respective, ce sume sunt în conturile respective și, evident, proveniența banilor respectivi, pentru că lupta împotriva spălării banilor, împotriva finanțării terorismului, împotriva evaziunii fiscale, Uh, sau optimizării fiscale, cum o numesc unii, deși până la urmă este același lucru pentru că nu ai nevoie de optimizare, de secret bancar ca să-ți optimizezi o afacere dacă este legală. Nu ai de ce să-ți ascunzi, uh, să ascunzi identitatea. Toate acestea au crescut foarte mult la nivel internațional pentru că Uh, anumite jurisdicții, anumite țări au asigurat uh, secretul bancar și nu au furnizat deloc informații. Sunt pași mari care se fac în această perioadă, se semnează tratate pentru uh, schimbul automat de informații, ceea ce înseamnă că tot mai multe așa numite offshore sau paradisuri fiscale vor vor trebui să respecte niște standarde internaționale, să intre în acorduri internaționale și să ofere acces la informații. Nu este nimeni naiv să creadă că se va întâmpla mâine sau că marile bănci din Elveția sau din alte zone ale lumii vor da acces foarte repede sau foarte ușor sau doar pentru că îi rugăm noi. Se este nevoie de presiune internațională, este nevoie de uh, presiune inclusiv comercială din partea mai multor state în același timp care să forțeze uh, statele care au secret bancar să ridice acest uh, secret bancar și de acces la informații. Vorbim de spălarea banilor, vorbim de finanțarea terorismului, de frauda fiscală, toate sunt procese internaționale. Este nevoie de un efort global, internațional, pentru ca acestea, uh, aceste eforturi să aibă succes. Nu putem discuta despre lupta împotriva spălării banilor la nivel național, nici măcar la nivel european. Uh, am propus uh, câteva idei spre discuție. Una tocmai mi-a fost demontată, cea cu centrul de uh, financial intelligence la nivel european, dar avusesem discuția și înainte cu domnul, cu domnul Telex Techeslav și uh, știam că acesta este răspunsul, dar, de exemplu, uh, Guarda de Finanța din Italia, care e un model la nivel european, are o rețea de inteligență în afara granițelor țării, Uh, își iau informațiile exact de acolo. Eu cred că măcar pe intelligence se poate lucra mult mai bine la, la nivel european, astfel încât să ne putem culege mult mai bine informațiile din uh, aceste zone. Și doar ca să închei, uh, impactul asupra intereselor financiare și nu numai al financiare ale Uniunii Europene este imens. Europa se confruntă în aceste în această perioadă, în acești ani, cu o creștere a uh, populismului și naționalismului, a euroscepticismului, tensiuni sociale în multe zone ale Europei. Uh, proiectul european este foarte des pus în discuție și foarte mulți îi uh, anunță sfârșitul, deși e clar că nu, nu este cazul sunt foarte multe ținte pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit și pe care nu le poate atinge pentru că nu sunt fonduri. Și le-am prezentat la început în, uh, într-un slide. De asemenea, vorbim de lupta împotriva sărăciei. Care luptă împotriva sărăciei când cei bogați, cei mai bogați 1% uh, din uh, populația Europei își ducă averile în, uh, în străinătate și nu plătesc taxe și impozite, ba mai mult fac profituri și mai mari pe care iarăși nu le impozitează nimeni, în timp ce toată greutatea financiară, fiscală, toate taxele și impozitele cad în sacina celorlalți cu venituri mici și medii, care trebuie să susțină un aparat administrativ foarte mm, important atât la nivel național cât și la nivel european, de aici tensiunile din partea statelor membre care nu mai vor să dea bani la bugetul european sau vor să dea din ce în ce mai puțin bani la nivel european, nu mai spunem de obiectivele în plus pe care le-am uh, uh, stabilit, care cer fonduri suplimentare care ar trebui să vină nu de la statele membre, sunt șanse mici ca acești bani să fie colectați. Deci pe lângă lupta împotriva sărăciei, susținerea IMM-urilor, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă. Acest motor care creează locuri de muncă, uh, întreprinderile mici, capitalul autohton, nu este încurajat, ba din potrivă, este sufocat de taxe și impozite pe care le plătesc, în timp ce cei mari, companiile multinaționale, nu dăm exemplu, dar avem exemple de curând, ba putem da exemplu Apple, de ce să nu-l dăm, că este foarte cunoscut, Ehm, nu plătesc taxe și impozite, plătesc 0,05%, dacă nu cumva mai ranc un 0, dar cred că 0,05%, în timp ce toate celelalte companii plătesc taxe serioase. Asta nu este competiție și niciun caz nu va duce la crearea de locuri de muncă. Deci eu cred că subiectul este foarte important. Ehm, în Comisia de Control Bugetar ehm, vor continua dezbaterile pe acest subiect va fi și un raport de inițiativă pe această temă și eu cred că multe alte discuții vor avea loc în perioada următoare. Le mulțumesc tuturor celor care au uh, participat și au vorbit. Le mulțumesc tuturor celor care au venit și au stat până la sfârșit. Bine, și celor care au plecat mai devreme, dar și celor care au stat până la sfârșit uh, la această dezbatere și eu sunt ferm convins că vom descoperi pe parcurs lucruri tot mai interesante despre acest domeniu și vom fi tot mai buni în a ne coordona și a aduce banii uh, înapoi. Vă mulțumesc! Bien, pues solo me queda... Foarte bine. Bun, nu avem decât să tragem concluziile și să încheiem ședința noastră. Sperăm că Mâine Consiliul uh, va da undă verde pentru crearea acestui uh, procuror european, iar uh, Europol are nevoie să fie sprijinit de această nouă instituție ca să continue să poată să recupereze fondurile respective și banii respective, avem nevoie să putem să cooperăm bine, foarte bine cu Europolul, ceea ce uh, o vom și face. De asemenea, să cooperăm cât se poate de bine cu cei de la Consiliul Europei, de la care avem uh, în continuare de învățat. Comisia noastră <clears throat> are astfel o imagine mult mai clară a ceea ce se întâmplă în România și am auzit aici uh, discuțiile care au avut loc și în acest context sperăm că pe viitor se vor identifica mai bine activitățile frauduloase, infracționale. Așa cum spunea domnul uh, Ivan, uh, și eu vreau să mulțumesc tuturor pentru uh, participarea de astăzi. Mm, întâlnirea a fost cât se poate de interesantă și am N-am făcut decât să începem discuția pe acest subiect. Suntem de-abia la început și așa cum se întâmplă la Parlamentul European, ne-ar trebui poate resurse, bani mai mulți uh, pentru a ușura cooperarea, înțelegerea și, de ce nu, pentru a putea să facem din Europeană o marcă un pic mai bună. Vă mulțumesc foarte mult!